cu aceștia și la sugestia domnului Riche în ceea ce privește proiecte prioritare și acțiuni pregătitoare. Există un uh, proiect prioritar și anume sistemele integrate de uh, privind informațiile uh, pentru pasageri și emiterea de bilete integrate la nivel european. De asemenea, un alt proiect privind patrimoniul cultural industrial, care cade sub incidența acestui uh, sector al turismului. De asemenea, dorim să continuăm acțiunile în domeniul turismului sustenabil și cel uh, social în anul 2011. În ceea ce privește comitologia, coordonatorii au luat notă de perioadele de vacanță de vară și au fost de acord cu propunerea Comisiei de a desemna pe domnul Iezambovski ca și coordonator pentru pachetul privind uh, spațiul aerian unic. Nu știm dacă <laughs> George Arzembovski va fi, deci, raportorul pentru acest pachet și a fost invitat să participe la următoarea ședință, la următorul schimb de opinii privind măsurile în acest domeniu. La diverse, coordonatorii au luat notă uh, de ultimele informări ale domnului Calas privind uh, finanțarea domeniului transporturilor și prioritățile în acest domeniu programul de lucru al Comisiei în acest domeniu. De asemenea, echipamente agricole și domnul informar, informarea domnului Buzec referitoare la plenara din iulie când se încearcă plasarea transporturilor uh, la un moment oportun și nu la 11 seara, cum s-a întâmplat până acum. Aceasta este o problemă care uh, s-a tot repetat, sunt de 20 de ani uh, <laughs> în acest Parlament și de atunci ne tot plângem că noi suntem programați mereu seara târziu la Strasburg, pe când alte comisii sunt programați uh, în timpul zilei. De aceea, cred că ar trebui să avem și noi un slot de timp uh, mai decent. Comisia de Transporturi și dezbaterile uh, în cazul acestei comisii ar trebui ca la plena din iulie să primească un timp alocat care să fie mai potrivit. De asemenea, dorim să discutăm despre un acord posibil în ceea ce privește prezentarea compromisurile și, compromisurilor și listele de vot. Acesta este un rezultat al discuțiilor de ieri, când am avut dificultăți în ceea ce privește raportul Vlasec. Deci pe acesta îl vom discuta la următoarea ședință. Cam atât am avut de spus din partea um, coordonatorilor Există întrebări sau nelămuriri referitoare la aceste aspecte? Nu? Dacă nu există, atunci vă mulțumesc și propun să trecem la următorul punct. Următorul punct care este raportul doamnei Ayala Sanders. Doamna Ayala Sanders a reușit să treacă de norul vulcanic, de furtunile tropicale și iată că este alături de noi și va vorbi despre drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul care călătoresc pe mare și pe căi navigabile interioare. Doamna Sender are cuvântul. Sí, gracias, presidente, por y por la paciencia de todos mis compañeros, porque es verdad. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru înțelegerea de care au dat dovadă toți colegii. Este corect, dacă este să mergem cu o delegație undeva, atunci la început nu ne gândim că poate ar putea uh, apărea niște catastrofe naturale. De fapt, că natura ar putea avea o asemenea influență asupra situației respective. Situația este una oarecum dificilă și sperăm că ambele țări vor reuși să înainteze pe aceeași uh, direcție ca și până acum. Oricum, uh, este clar că noi vom fi solidari cu acestea. Permiteți-mi să vă spun pe scurt care este subiectul despre care doresc să discutăm și modul în care uh, am desfășurat lucrările. Am avut niște întâlniri fructuoase cu Consiliul și cu raportorii din umbră. Președintele o întrerupe pe doamna Ayala Sender. Doamnelor și domnilor, vă rog să faceți liniște. Îmi cer scuze, doamna Sender. Cred că am realizat niște progrese importante. în contextul îmbunătățirii acestei teme. Pe toți ne interesează ca drepturile pasagerilor să fie construite și apoi să fie impuse. Drepturile pasagerilor pe mare și pe căi navigabile interioare. Fie că este vorba despre nave de mici dimensiuni sau vapoare mai mari. Acesta este obiectivul nostru. Noi dorim să facem tot ce este posibil pentru a îmbunătăți drepturile pasagerilor și în felul acesta ne orientăm asupra pasagerilor, mai ales asupra celor care uh, sunt, au o mobilitate redusă. Am încercat să ne preocupăm mai ales de acei pasageri care au fost abordați și de celelalte sectoare, cum ar fi pasagerii uh, companiilor aeriene sau pe cei cu mobilitate redusă și, de asemenea, drepturile pasagerilor pentru cei care merg cu trenul. Despre aceste lucruri am vorbit și am discutat și cu reprezentanții Consiliului și discuțiile noastre au progresat destul de bine. Permiteți-mi să spun ceva despre amendamentele care au fost înaintate de către colegii noștri. Uh, unii dintre colegii mei au dorit ca domeniul de aplicare să fie limitat mai puternic. Există un amendament care solicită să rămânem la propunerea Consiliului, ceea ce înseamnă că toți pasagerii să fie excluse toate navele cu mai puțin de 36 de pasageri. Vreau să Apelez la colegii respectivi care au înaintat astfel de amendamente și să-i rog, dacă este posibil, să rămânem la solicitarea Parlamentului din prima lectură. Cu o majoritate covârșitoare s-a adoptat atunci un amendament care uh, vorbea despre un domeniu de aplicare mare. Până la, uh, se excludeau doar navele cu până la 12 pasageri. Și îi rog pe colegi să rămânem la această poziție. Pentru că noi am spus în regulă călătorile pe mare, pe căi navigabile interioare um, sunt dificile. Rămânem la propunerea comisiei, pentru că aici apar o serie de probleme, este situația de criză și vom exclude toate acele nave care călătoresc mai puțin de 50 de mile marine. Însă vreau să vă rog să rămânem la această cifră de 12 de pasageri uh, atunci când vorbim despre călătoriile pe mare. Cu toate că știu că industria a făcut mult lobby pe această direcție, însă pe noi ne interesează aici drepturile pasagerilor, nu ale operatorilor industriali. Și a situația acestora dorim să o îmbunătățim. La prima lectură am reușit să stabilim domeniul uh, de aplicare în mod corespunzător în ceea ce privește uh, biletele de călătorie. Va exista o despăgubire în acest sens care corespunde celorlalte sectoare um, de transport. De asemenea, am vorbit despre protecția pasagerilor cu mobilitate redusă. Am reușit să introducem anumite măsuri pe această direcție și am reușit să uh, reducem și limitele, perioadele de timp în care uh, trebuie să se răspundă. Deci mai multă siguranță juridică. Sunt niște domenii care reprezintă argumente suplimentare pentru a rămâne la domeniul de aplicare pe care l-a propus Parlamentul într-o primă lectură și care a fost adoptat cu o, covârși, cu o majoritate covârșitoare. De aceea îi loc pe toți colegii, cel puțin în ceea ce privește votul în cadrul comisiei noastre, să rămânem la această prevedere, pentru că în felul acesta mi s-ar facilita și mie negocierile ulterioare. Deci vreau să vă rog să rămânem la amendamentele 12 și 65. În ceea ce privește siguranța juridică și un alt amendament al uh, domnului Bilbao, um, pe care doresc să îl mai adaug, Aceste amendamente au fost luate la cunoștință, ele se bazează pe rezultatul din prima lectură, însă există și alte amendamente pe care le voi respinge pentru că uh, sunt uh, o componentă importantă a negocierilor, de aceea o parte a amendamentelor nu pot fi susținute acum, pentru că negocierile trebuie să mai fie purtate în continuare. Vreau să le mulțumesc încă o dată tuturor colegilor pentru aceste propuneri foarte interesante pe care mi le-au înaintat. Negocierile au ajuns într-un punct important, de aceea doresc să-i rog pe toți să rămânem la domeniul de aplicare prezentat în primă lectură. După cum spuneam, acest domeniu de aplicare a fost adoptat cu majoritate covârșitoare. Haideți să susținem și amendamentele 12 și 65. Vă rog să le susținem în plenară. Nu vom mai putea modifica nimic uh, ulterior, de aceea pentru negocieri aș dori să treacă aceste două amendamente. Mulțumesc! Eh, eh, mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-i mulțumesc doamnei Ayala Sender, în primul rând. Ea a făcut un bilanț grozav. Ne-a spus care este stadiul lucrurilor și înainte să intru în amănunte vis a -vis de puncte individuale, vreau să fac o observație de natură generală. PPE-ul susține solicitarea de la nivel european de a ancora drepturile pasagerilor în anumite prevederi pentru toți transportatorii și acum și pentru călătorile pe mare și pe căi navigabile interioare și de asemenea și pentru călătorile cu autocarul. Pentru ultima temă anunțată, domnul Cancian este raportor. Deci noi, PPE-ul, susținem această linie, de aceea raportul uh, doamnei Aiela Sender este important pentru grupul nostru parlamentar. S-a discutat mult despre această directivă și încă de la prima lectură și doresc să-i amintesc doamnei Ayala Sender că noi, PPE-ul, încă de la început am atras atenția asupra proporționalității acestei propuneri. Ce doresc să spun cu aceasta? Trebuie să avem o flexibilitate, pentru că navele și vapoarele mici, companiile mici, au nevoie de această flexibilitate de care noi trebuie să dăm dovadă. Este vorba despre operatorii care au un contact direct cu pasagerii lor. Acest lucru este valabil și pentru așa numitele nave istorice, unde este aproape imposibil să se, facă, să se ia măsuri de adaptare. pentru a oferi un acces corespunzător la aceste vapoare. Doamna Ayala Sender, știți că am discutat împreună, noi două, intens în ultima perioadă pe această temă și îmi pare rău că nu am reușit să ajungem la un consens cu Consiliul. Am impresia că acest sentiment este împărtășit și la Consiliu și acolo se dorește o linie comună, însă trebuie să ofere și flexibilitatea necesară, o flexibilitate de care avem nevoie pentru ca în fiecare oraș european, în fiecare regiune europeană să se poate implementa această directivă și asta fără probleme. Iar această flexibilitate trebuie să se regăsească într-un compromis. Îmi pare rău că nu am reușit să facem până acum acest lucru, dar vom rămâne în continuare într-un contact periodic. De aceea, domnule președinte, doresc să spun că noi suntem de acord cu propunerile raportoarei, însă există un punct decisiv și anume domeniul de aplicare. Această directivă este valabilă și cu... Deci rămâne valabilă pentru vapoarele până la 12 sau până la 36 de pasageri. Care este clauza de exceptare? Pentru că noi nu suntem de acord cu acest punct. Grupul nostru parlamentar este împotriva amendamentului 12 al doamnei raportor pentru că dorim să încurajăm încă o dată raportoarea de a se impune pentru flexibilitatea necesară și de a discuta acest lucru împreună cu Consiliul. Spun asta pentru că și Consiliul a exprimat aceleași temeri. Pentru noi, acesta este un punct foarte important, de aceea sper că amendamentul 12 nu va întruni majoritate aici, în comisia noastră. Mulțumesc, doamnă Wortmann-Cole. Muchas gracias, presidente. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu am de gând să repet tot ce s-a spus deja și încă foarte clar de doamna Ayala Sender. Trebuie să spun însă că am lucrat din greu pentru a ajunge la un acord cu Comisia și cu Consiliul. Am avut mai multe întâlniri în ultimele câteva săptămâni la care am încercat să obținem un fel de convergență a celor două poziții de la prima lectură din Parlament. Dacă ne uităm la amendamente, vedem că ele reflectă un acord la care am reușit să ajungem până la urmă cu Comisia și Consiliul. Punctul cel mai controversat cred că a fost cel al numărului de pasageri. Pe de o parte trebuie să dăm dovadă de flexibilitate, dar să respectăm și uh, caracterul istoric al anumitor nave și, bineînțeles, să admitem că sectorul se confruntă cu unele probleme. Cred că aceste lucruri au uh, fost uh, soluționate de doamna Ayala Sender, au fost abordate pentru că avem o limită de 500 de metri pentru aplicarea directivei care exclude aceste nave care uh, transportă mai puțin de 12 pasageri. Cred că trebuie să rămânem la acea limită de 12 de pasageri, dar cred că până la urmă decizia finală nu va fi de 12, însă nu vrem nici să ne mulțumim cu un număr de 36 ne-am uitat la situația din diferite state membre din acest sector și am văzut cam care ar putea fi consecințele dacă încercăm să stabilim o limită de 18 sau de 24 de pasageri. Aceste cifre au fost vehiculate la întâlnirile cu Consiliul. Cam astea sunt posibilitățile pe care le avem. Dacă comisia este de acord cu un număr de 12 pasageri, ar fi util, pentru că atunci uh, unele dintre alte aspecte ar fi uh, rezolvate prin alte articole, precum limita de 500 de mile. Și am ieșit din impas. Dar mai rămâne o problemă, cea a sănătății. Noi nu dorim să introducem această uh, temă, acest subiect. Nu vrem ca sănătatea să fie un motiv de refuz de vânzare de bilete față de acești oameni care au uh, mobilitate redusă. Noi uh, vrem să le dăm posibilitatea ca dacă li se refuză vânzarea biletului, atunci acest lucru să fie motivat nu de probleme de sănătate, ci de probleme de siguranță. Pentru că ideea aici este de a proteja drepturile persoanelor cu handicap. Și noi suntem pe deplin conștienți că este greu să amenajezi navele, dar nu e vorba doar de nave maritime sau fluviale, este vorba și de hoteluri și de alte uh, mijloace. Știm că majoritatea oamenilor nu au uh, handicap, dar Uh, sunt destui de mulți care au și așa că Parlamentul ar trebui să țină cont de acest lucru atunci când se iau hotărâri, mai ales în sânul acestei comisii. Am uh, muncit din greu, iar uh, la prima lectură am obținut o majoritate destul de confortabilă și acordul cred că este destul de larg. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult! Urmează domnul Kramer din partea verzilor. Vă rog, Michael. Die Argumentation nicht ganz, dass man sich so auf die Behinderten kapriziert. Wir haben Fahrgastrechte abgeschlossen für noi am stabilit care sunt drepturile pasagerilor pentru în domeniul uh, aerian și în cel feroviar și aici nu am făcut niciun fel de excepții. Am spus că persoanele cu mobilitate redusă trebuie să aibă acces nelimitat la uh, posibilitățile de transport și ceilalți uh, vor plăti pentru asta pentru că, practic, se va regăsi acest acces în prețul biletelor și acest lucru trebuie să îl reținem. Am uh, dat exemplul din Statele Unite. După războiul din Vietnam a fost obligatoriu ca în toate statele uh, Statele Unite autobuzele să ofere acces persoanelor cu mobilitate redusă. Și acest lucru nu se făcea din milă pentru acestea, ci pentru că aceste persoane existau în Statele Unite. Trebuie să existe această posibilitate și imaginați-vă acest lucru. Dacă acolo se poate, trebuie să se poată și la noi. Doresc să resping uh, ceea ce s-a spus referitor la navele mici și cele istorice. Navele istorice sunt o altă poveste. Acestea sunt un patrimoniu cultural pe care îl protejăm și acestea trebuie să rămână așa cum sunt echipate astăzi. Trebuie să vedem cum erau uh, în trecut. Pe de altă parte, trebuie să ne gândim că persoanele cu mobilitate redusă din trecut nu aveau acces la acestea și nu putem să continuăm această situație nici la navele istorice, nici la cele de dimensiuni mici. Avem acum anumite cunoștințe și pasagerul este în prim plan și nu interesul material pe termen scurt. Și eu cred că dacă vom impune așa ceva, modificarea nu este bună, pentru că nu putem ca transportul feroviar, trenul să fie mereu neglijat. Și la nave, la transportul maritim, tocmai acest lucru trebuie să reușim să îl impunem. Deci nu trebuie să votăm împotrivă. Epping for the ECR. Mr. Epping. Domnule Epping. Then Mr. Kuhn. Dacă nu, atunci domnul Kuhn. Äh, Cred că ar trebui să purtăm această dezbatere cât se poate de concret. Dacă este vorba despre vapoarele uh, pe căi navigabile interioare și uh, de uh, nave cu 12 sau 36 de pasageri la bord, fiecare care trăiește într-o zonă de coastă și undeva în zone maritime știe cum stau lucrurile în ceea ce privește um, transportul pe mare și pe căi navigabile interioare. Se organizează aceste călătorii și nu este nicio companie de transport, de turism, care să rezerve uh, bilete pentru uh, nave industriale biletele se vând la fața locului, se vând chiar la bord și cred că IMM-urile care se ocupă cu așa ceva sunt interesate să le ofere ce este mai bun pasagerilor lor și nu doresc să elimine anumite curse. numai dacă există condiții care, într-adevăr, uh, ar duce la periclitarea siguranței pasagerilor. De aceea, cred că mărimea companiei joacă un rol important. Și, de asemenea, călătoriile care se operează. Cred că Consiliul și acolo sunt ministrii de transport care se preocupă de acest conținut, cred că totuși au avut un motiv pentru a stabili cele 36 de persoane. Nu ar trebui să neglijăm concluziile lor și, să spunem noi, reglementăm noi tot ceea ce este peste 12 la nivel european în domeniul uh, călătorilor pe mare, în domeniul flotei albe și așa mai departe. De aceea cred că ar trebui să fim foarte precauți în ceea ce privește acest domeniu și eu pledez pentru argumentația care uh, vizează cifra 36, de la 36 de, la, de pasageri în sus. Aceasta este o prevedere care se referă și la despăgubiri și sper să nu avem probleme ca la transportul feroviar sau aerian, pentru că acolo vorbim despre altă dimensiune. Și dumneavoastră, domnule Kramer, observați că vapoarele mici, navele mici care merg la Berlin sau trec pe Spre, pe toate acestea doriți uh, să le ancorați în ace să le prindeți în aceeași prevedere și eu cred că nu se poate acest lucru. Politica trebuie să reflecte realitatea. De aceea eu sunt de părere că fiecare delegat trebuie să se mai gândească încă o dată cum stau lucrurile, să se gândească la fiecare companie de transport de la sine, de acasă, haideți să vedem cum ar reacționa orice companie mică care, să spunem că nu a putut să vândă un bilet uh, unei anumite familii. Și iată, acum trebuie să uh, ofere o despăgubire unei anumite familii care a venit de la 200 de kilometri și nu a mai primit biletul respectiv. Cred că o companie care ar da asemenea despăgubiri ar da faliment foarte rapid. Mr. Van Dalen. Mulțumesc, domnul Van Dalen. Mulțumesc. Eu sunt pentru uh, creșterea drepturilor pasagerilor, în special a persoanelor cu mobilitate redusă. Din fericire, însă, nu avem veterani din Vietnam aici, domnule Kramer, deci nu e nevoie să ne ridicăm la nivelul Statelor Unite. Și apoi, când vorbiți despre astfel de lucruri, cred că ar trebui să vorbiți și despre uh, partea a doua, Cred că ar trebui să explicați sutelor de șomeri care va fi consecința acestor hotărâri. Aceste nave pur și simplu nu pot fi adaptate la aceste cerințe. Este imposibil. S-a constatat în urma inspecțiilor. Deci uh, nu cred că vrem ca aceste mici întreprinderi să ajungă în faliment și să favorizăm șomajul pe timp de criză. Dumneavoastră nu vorbiți despre lucrurile astea. Cred deci că amendamentul 64 trebuie menținut. Mulțumesc. Acum câteva cuvinte din partea mea ca președinte înainte de a da cuvântul doamnei Jäger. Dezbaterea a fost foarte interesantă și îi mulțumesc doamnei Aela Sender pentru că insuflă oarecare pasiune în sfârșit și Comisiei pentru Transporturi, pe lângă Michael. Deci mulțumim foarte mult. Aș vrea să spun un singur lucru. Cred că trebuie să găsim un echilibru între drepturile pasagerilor, în special a celor cu handicap, și un efort legislativ adecvat, pentru că legea nu merită adoptată decât dacă poate fi pusă în aplicare. Sunt undeva între Ciocan și Nicovală. Sunt de acord cu uh, ce spune domnul Kramer. Nu putem să spunem pur și simplu că nu ne interesează drepturile pasagerilor cu mobilitate redusă, pentru că asta uh, presupune să modificăm, să amenajăm niște nave, chiar și niște nave istorice, dar domnul Kuhn are dreptate, trebuie să fim realiști în același timp, să ne gândim la ce este fezabil și accesibil. S-a vorbit însă despre acele nave istorice de patrimoniu. Pot să vă spun uh, doar ce știu eu uh, despre patrimoniul uh, în sectorul transporturilor și eu uh, știu că liniile istorice feroviare nu au uh, amenajat uh, în vreun fel căile de acces pentru pasagerii cu mobilitate redusă. Iar acest lucru iar acest lucru nu descurajează pasagerii care vor să meargă și să călătorească și să dea banii pe aceste linii. Deci cred că am putea să exploatăm oportunitățile care există pentru a atrage cât mai mulți oameni să viziteze locurile acestea istorice. Dar, într-adevăr, echilibrul este punctul esențial. Doamna Jäger, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Dați-mi voie prin uh, a începe, să încep prin a lăuda pe președintele nostru pentru înțelepciune de care dă dovadă și pe care aș vrea să văd la toată comisia. Aș vrea mai întâi să mulțumesc tuturor membrilor comisiei uh, de transporturi pentru că se luptă pentru drepturile, drepturile pasagerilor. Comisia dorește să mulțumesc și uh, raportorilor inclusiv celor din umbră, pentru eforturile depuse. Noi eh, dorim să vedem eh, un acord împreună cu Consiliul și cu Parlamentul și considerăm că el va putea fi obținut înainte de votul din plenară. Avem două chestiuni majore de care trebuie să vorbim. Mai întâi, domeniul de aplicare, care este un element eh, crucial în orice discuție. Comisia consideră că este imperativ ca drepturile pasagerilor să fie reglementate cât mai bine posibil, de aceea propunem limita de 12 pasageri pentru aplicare. Știm că Consiliul dorește un număr de 36 ca aplicare, dar cred că echilibrul este undeva la mijloc și așteptăm votul dumneavoastră pentru a vedea până unde putem întinde domeniul de aplicare. Dar, după cum ziceam, domeniul de aplicare este un element cheie și am vrea ca el să fie cât mai larg posibil. Noi vom continua să contribuim la obținerea unui compromis și uh, apoi acea de-a doua chestiune, problema sănătății. Comisia înțelege necesitatea de a da o posibilitate transportatorilor, în special a celor care fac uh, croziere, posibilitatea de a refuza îmbarcarea din motive de sănătate. Dar înțelegem și preocupările Parlamentului. De aceea, credem că soluția ar trebui să fie bazată pe nediscriminare. S-a introdus un nou articol 4a care să fie aplicabil tuturor pasagerilor. Iar în ce privește chestiunea de sănătate publică, ea știm că prevede posibilitatea ca transportatorii să refuze îmbarcarea celor cu disabilități dacă călătoria este mult prea lungă și nu uh, se pot oferi serviciile adecvate. Deci credem că aceasta este o soluție bună. Credem că acordul um, trebuie bazat pe acest articol. Nu vreau să insist mai mult pe această problemă, dar mai spun că Comisia va continua să fie un mediator între Parlament și Consiliu pentru a facilita obținerea unui acord și credem că cu mici eforturi din partea ambelor părți se va ajunge la o soluție. Dar să nu uităm, soluția trebuie să conține un domeniu de aplicare care este important și noi uh, invităm membrii Comisiei de Transporturi să ajungă la un astfel de acord înainte de votul din 4 iulie. Președintele. Mulțumesc, doamna Jäger. Doamna Ela Sender, vă rog. Sí, presidente. de nuevo agradecer todos los comentarios. foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc colegilor și comisiei pentru comentariile lor. Doresc să-i uh, liniștesc pe cei care și-au exprimat îngrijorările cu privire la lipsa de flexibilitate din textul pe care vi l-am prezentat astăzi. Căile navigabile interioare sunt incluse în text, iar propunerea Consiliului privind cele, cei 500 de metri este inclusă de asemenea și aș putea să accept amendamentul german, așa cum a spus domnul Kuhn, pentru că am într-adevăr cei 500 de metri. Deci pot să vă asigur că acest lucru va fi garantat. Apoi am mai vrut să menționez că unul dintre colegii mei a vorbit despre un compromis între 12 și 36 de pasageri și se obține un domeniu de aplicare mai mare decât cel propus de Consiliu. Știți cum decurg aceste negocieri și um, știți care sunt uh, care este mersul lucrurilor. Dar unele grupuri din Parlament și-au modificat poziția de la prima lectură. Prima uh, a avut loc în 2009, iar acolo am avut o majoritate destul de mare la votul din plenară. Inclusiv grupul ALDE a făcut parte din ea. Și atunci Consiliul a fost dispus să mărească domeniul de aplicare al directivei. Însă acum, acele grupuri care erau pentru, se pare că și-au schimbat poziția. Și astfel și Consiliul a făcut un pas înapoi. Aș vrea să vă amintesc că această problemă nu vizează doar pe cei cu mobilitate redusă, cei care au suferit un accident sau uh, au fost răniți, ci toți pasagerii europeni, pentru că la un moment dat noi toți putem deveni pasageri cu mobilitate redusă. Și vrem să mergem în direcția cea bună. Vrem un grad de flexibilitate care și există în acest pachet și vrem să permitem sectorului să continue să se adapteze. Nu îi impunem schimbări radicale sau drastice. Acum, în ce privește sectorul maritim, credem că și acesta are nevoie de uh, un stimul ca să se adapteze și în mod treptat să o facă. Știm că cetățenii europeni uh, sunt cetățeni în curs de îmbătrânire, cu toții îmbătrânim rapid, mulți uh, ne pierdem locurile de muncă și uh, mulți au probleme, nu pot să ajungă la terminale sau la nave. Deci, cu toții sunt vizați. Știm că în cursul negocierilor vor apărea modificări, dar sperăm să ajungem la o poziție comună. Dacă acceptăm însă poziția Consiliului, uh, n-ar trebui să o acceptăm așa de ușor, pentru că poziția lor poate fi întotdeauna negociată. Cei cu mobilitate redusă, precum și ceilalți pasageri, au cerut să extindem cât mai mult domeniul de aplicare și uh, inclusiv uh, amendamentul german binecunoscut a fost menit să mărească această flexibilitate. Deci haideți să rămânem la ce am hotărât la prima lectură. Consiliul va putea să negocieze în continuare și am văzut că sectorul feroviar, sectorul rutier s-au adaptat ca urmare a propunerilor făcute de Parlament și nu au înregistrat pierderi masive, din contra. S-au îmbunătățit aceste sectoare, a crescut numărul de pasageri, a crescut calitatea. Deci vă rog să votați pentru amendamentele 12 până la 65 și noi vom continua să negociem până în ziua plenară. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Ela Sender. Uh, vă anunț că votul urmează chiar acum și votul din plenară va fi în iulie. Haideți să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, uh, voturile. Începe cu raportul domnului Cancian, însă înainte să facem asta, haideți să testăm uh, consolele de vot. Dacă toată lumea este gata, uh, votul uh, pentru test este deschis. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Mulțumesc. Se pare că nu există probleme, doamne de Veirac, pentru că uh, PPE-ul are un vot în plus. Deci PPE-ul deocamdată are un vot în plus. dacă doamna de Verac votează, cineva nu trebuie să voteze pentru că atunci pe ul are un vot în plus. Haideți să începem așadar cu lista de vot. Începem cu amendamentul 10 uh, din raportul domnului uh, Cancian. Articolul 2, alineatul 2, amendamentul 10 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 11 al raportorului. Uh, se votează în bloc cu amendamentul 1 uh, din același uh, considerent. Toată lumea a înțeles cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 uh, al raportorului. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. și 63 devin caduce. Ă, ajungem la 14 vot pe părți, trei părți. Partea întâi, până la before și within three months. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Cea de-a doua parte, eliminarea lui 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Și partea a treia, eliminarea lui uh, și 6. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Nu înțeleg uh, atunci de ce am avut un uh, vot pe părți, spune domnul președinte, pentru că toată lumea a votat la fel pentru toate cele trei părți. Articolul 2, uh, amendamentul 64 al domnului Bradburn. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se respinge. 15. Raportorul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 65 devine caduc. 60 Nu, îmi cer scuze, spune domnul președinte. 65 încă um, este de actualitate al domnului Costa. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 66 și 67. Cine este pentru? Se pare că sunt mai multe la fel. Oricum, de la 66 la 70. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. De la 71 la 74. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 75 al domnului Ulmer. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Este respins. 6, amendamente 16, 17 și 2 împreună. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 18 al raportorului, identic cu 79, se votează în un bloc cu amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Ajungem la 19, în bloc cu amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 80 al doamnei Meissner. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 81 al domnului Ulmer. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Este respins. 20. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Următorul este 21 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 22. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 23. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 84 devine caduc. 24. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 85 devine caduc. 25 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 26. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ajungem la 87 uh, al domnului Ferber. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Este respins. 88 al domnului Bradburn. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Este respins. 27 raportorul Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 89 al domnului Ferber. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 28 și 29 împreună. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 90 al doamnei Meissner. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 91 al domnului Ulmer. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Este respins. 30 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Treizeci unu. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 92 devine caduc. 32 a raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 93 al uh, domnului Ulmer. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Este respins. 94, vot pe părți. Prima parte, eliminarea uh, cuvintelor uh, asistență pentru a găsi. Uh, prima parte, așadar, la vot. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Cea de-a doua parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Este respinsă. Putem vota așadar 96. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm, cred, pentru prima dată la amendamentul 96 al doamnei Serachiani. Votul este deschis. 96, articolul 21. PPE-ul are 3 voturi în plus. Uh, CRE are un vot în plus. PP-ul poate să uh, scoată cele trei voturi în plus și cere un vot în plus? PP-ul în continuare are trei voturi în plus. CRU plus 1. Cred că coordonatorul ar trebui să se sacrifice, nu credeți? Votul este închis acum. 24 pentru, 17 împotrivă, se adoptă. Mulțumesc, uh, Matthew Cel puțin am făcut niște progrese aici. 95 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 33 devine caduc, deci 34 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 97 devine caduc. 98 al doamnei Meissner. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 35 devine caduc. 100. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Ajungem la 101. Este o adăugire. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 99 devine caduc. 40 vot pe părți, două părți, prima parte până la uh, în conformitate cu legea națională și apoi uh, partea a doua restul. Cine este pentru prima parte? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Cea de-a doua parte, cine este pentru? Împotrivă abțineri. Se adoptă. 37. Raportorul. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. trei. Credem că devine caduc pentru că cea de-a doua parte a amendamentului 40 a fost adoptat. Ajungem la 38. Articol 26. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 39. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 104. O adăugire. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendul 105 al domnului Bradburn, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Este respins. 106 al domnului Ferber, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Este respins. 41 al raportorului cu amendamentul uh, oral pe care îl uh, aveți prezent, Facilities on Board. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum ajungem la 49. Considerentul 11. Pentru că deja am votat în bloc 1 cu amendamentul 11. Așadar, ajungem la uh, considerentul 11, amendamentul 49 al lui Danelis. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cincizeci uh, va fi uh, votat ca și adăugire. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 52 este următorul al doamnei Lichtenberger. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm acest vot. 52. Cred că este respins, dar verificăm. Deci 52 al doamnei Lichtenberger. Votul este deschis. PP are un vot în plus. Mulțumesc, Mathieu. Toată lumea a votat, votul este închis. 15 pentru, 26 împotrivă, este respins. 6 este următorul. Cine este pentru? Deci, cine este pentru la 6? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Se pare că se instalează oboseala. Vești proaste pentru că mai avem mult de votat. Următorul devine caduc. 7 urmează al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 53. Considerentul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 54. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8. Încă putem să-l votăm. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Următorul devine caduc. 56 al domnului Coza. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 57. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9. A raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ca adăugire, 58 al domnului Coza. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vot final. Votul este deschis. PP-ul are un vot în plus. Matthew. Mulțumesc foarte mult. Votul este închis. 40 persoane au votat, 36 pentru, niciun împotrivă, 4 abțineri. Felicitări, domnule Cancian! Se schimbă operatorul. Vine ajutorul meu proaspăt. Suntem gata? Toată lumea este gata? Relaxăm mâinile. Amendamentul 63, articolul 2, alineatul 1 uh, din raportul doamnei Inesa la Center. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 11. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 12 și 65 sunt identice. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 12 și 65. Votul este deschis. A votat toată lumea, votul este închis. 18 pentru, 16 împotrivă, 6 abțineri. Se adoptă. 64 uh, ca uh, amendament adițional pentru doamna Votman Cole. Nu sunt de acord ca aceasta să fie un amendament adițional. Eu doresc să votăm întregul articol, întregul amendament. Pentru că și 36 este inclus aici. Deci nu sunt de acord cu această abordare. Am auzit ceea ce ați spus, iar sfatul meu este um, și părerea mea este că nu se poate pentru că amendamentele 12 și 65 ele au fost adoptate. 65 schimbă per total situația. Bun, atunci amendament adițional. Cine este pentru? Deci vorbim de 64. Adițional. Împotrivă? Abțineri? Să respingem. Amendamentul 13 și 66 împreună. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm amendamentele 13 și 66. Votul este deschis. PPE-ul, un vot în plus din nou. Mulțumesc, domnule Tatarelli. Votul este închis. ...21 pentru, 19 împotrivă, se adoptăm. Amendamentul 14 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 15 și 67 identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 68. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 69 și 70. 71, 72 și 73 identice pentru împotrivă abțineri se adoptă. Articolul 3, punctul F, amendamentul 74 al domnului Bilbao. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respingem. 16. Amendamentul raportorului. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 75. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 76. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 77. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Se adoptă. Vom avea un vot secret pentru președinte în curând. 79 <laughs> pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că trebuie să verificăm la amendamentul 79. Vot electronic. Votul este deschis. Votul este închis. 21 pentru, 20 împotrivă. Se adoptă. 78, 80, 81 devin caduce. 82 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 82 vot electronic, votul este deschis. Votul este închis. 25 pentru, 15 împotrivă, o abținere se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 86 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, 86, vot electronic, votul este deschis. A votat toată lumea, votul este închis. 21 pentru, 19 împotrivă, se adoptă. 87 și 88 sunt identice pentru, Împotrivă. Abțineri. Să respingem. 89. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Să respingem. 90. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Să respingem. 91. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Vom verifica electronic amendamentul 91. 91. Votul este deschis. Cred că votul este închis. 13 pentru 27 împotrivă. Se respinge. 92. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic amendamentul 92. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. 29 pentru, 11 împotrivă se adoptă. Amendamentul 93 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 94 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 17. Amendament înaintea de raportor. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 95. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 96. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 18. Amendamentul raportorului. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 97. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 98. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge, dar vom verifica electronic. Votul este deschis. A votat toată lumea, votul este închis. 20 pentru, 20 împotrivă, să respingem. 20 din partea raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 99. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 23. Al amendamentul raportorului vot pe părți. Prima parte. Cuvintele on request. Prima parte, deci, de la 23. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Dăm partea, ne tragem sufletul, amendamentul 1, partea 11, partea 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic la amendamentul 101. Votul este deschis. A votat toată lumea, votul este închis. 21 pentru, 20 împotrivă, se adoptă. 102. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 26. Votăm cuvintele if possible ca o adăugire. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge, dar vom verifica prin vot electronic. Amendamentul 26. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. 20 pentru, 21 împotrivă, se respinge. Amendamentul 27 al raportorului la articolul 11. Aliniatul 11, punctul A. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 103, ca și completare, cuvintele and with the exception of cruises at the time of reservation. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 104 pentru. Împotrivă. Abținerea. Se adoptă. 28 pentru. Împotrivă. Abțineri. E adoptat. Se adoptă. 105 al domnei Bilbao pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 106 și 107 sunt identice, deci le luăm împreună pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic pentru 106 și 107, votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. 23 pentru, 18 împotrivă, se adoptă. 108 pentru. 108. Cine este pentru? Da, 106 a fost adoptat. 23 la 18. Deci acum suntem la 108. Amendamentul domnului Fleckenstein. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Putem verifica. Verificăm electronic. Amendamentul 108. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. 26 pentru, 16 împotrivă, se adoptă. 29. Amendamentul raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 30. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 109. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 32. Amendamentul raportorului. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 33. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 110. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 34 devine caduc. 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 111. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 112. Vot pe părți. Prima parte. 90 de minute. 90 minutes. Cine este pentru? Pentru prima parte. Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 37 este acoperit. Trecem la 113 al domnului Vlastoriche. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 114. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Putem verifica, vă rog, verificăm electronic, votul este deschis. A votat toată lumea, votul este închis. 22 pentru, 19 împotrivă, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 115 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 116 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 117 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm prin vot electronic. Amendamentul doamnei Vortman, votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. 20. Pentru 21 împotrivă se respinge. Amendamentul 40. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 41. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 42 are legătură cu amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 118. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 43. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 45. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. ...119 vot pe părți. Două părți, prima parte, and terminal operators, operators to customary languages. Cine este pentru? Prima parte. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 47. Pentru. 46 devine caduc. 47. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 120. 120. Cine e pentru? Împotrivă.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 Abțineri se adoptă. 56. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 1. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Considerentul 6, amendament 57. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica amendamentul 58, doamna Lichtenberger, vot deschis. Mi se pare că e adoptat, dar poate că unii sunt obosiți. Vot închis. 22 pentru, 20 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 4 al raportului cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 60 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 7. Votăm uh, tot amendamentul? Nu, avem un vot pe părți. Prima parte se referă la disinformation și anti-ticketing. Prima parte. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. A doua parte. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 51 e caduc. Ce? 62. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votul final. Votul este deschis. Has everybody voted? A votat toată lumea? Votul este închis. 24 pentru, 1 împotrivă, 17 abțineri. Se adoptă felicitări doamnei Ayala Sender. Urmează raportul doamnei de Verac. Oameni buni, haideți să continuăm. Avem 15 pagini la acest raport. Avem câteva amendamente de compromis și câteva orale. Este puțin mai complicat, așa că vă rog să aveți răbdare. Începem cu compromisul 1 pe articolul 1. Toată lumea e gata? Sunteți gata? Bun. Cine e pentru compromisul 1, ridicați mâna. Cine e împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 87 al domnului Marinescu. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 86. Doamna Țicău. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 88. Domnule Marinescu. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 89. 90. 91, 92 sunt identice. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Va trebui să verificăm. Cineva zice că trebuie să verificăm electronic. Votul e deschis. PP-ul iarăși are un vot în plus, Mathieu. Mulțumesc foarte mult. Votul e închis. Avem 26 pentru, 15 împotrivă, o abținere. Îmi pare bine că ochii mei încă mai funcționează, se adoptă. 93, Marinescu, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 94, tot Marinescu, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 95. Al domnului de Grandes Pascual. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri. Haideți să verificăm. Amendamentul 95 al domnului de Grandes. A votat toată lumea? Votul este închis. 24 pentru, 16 împotrivă, se adoptă. 15. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 96, 97, 98 sunt identice. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 100. Cu amendament oral. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 17. S-a retras. 99. Al doamnei de Verac. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 18. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 101. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 102 cu amendamentul oral numărul 2. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 103. Vot pe părți. Prima parte până la Safety Investigations or Administrative Proceedings, a doua parte, ultima propoziție din amendament. Prima parte, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm. Se pare că lumea nu prea ridică mâna, știu că e greu, dar e și mai greu dacă nu văd mâinile sus. Deci a doua parte din amendamentul 103, vot deschis. A votat toată lumea, votul este închis. 20 pentru, 21 împotrivă, se respinge. 104 al doamnei Lichtenberger are o adăugire. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 105 cade, e caduc. 106 domnul Vandalen. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 107 al domnului Marinescu. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 20. Raportorul. Dou- Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 108 este compatibil cu amendul 22, deci va fi votat ca o adăugire. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 23. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 109. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 24. Raportorul. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 110 este caduc. 26. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 112. Marinescu. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Presupunem că domnul Marinescu este cel care a votat în favoarea propriului său amendament, nu? 111 vot pe părți. Prima parte, cuvintele Unless the chairperson or coordinator of the network. A doua parte, This decision must be duly substantiated. Prima parte, la 111. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 28. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 29. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 s-a retras, e caduc oricum, 31, raportorul, articolul 9. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 32, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 115, doamna Țicău. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 33. Raportorul. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 35. Raportorul. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 116. 117. Domnul Marinescu. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 36. Raportorul. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 118. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 119. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 120. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 121 este ca o adăugire. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 124. Luăm 124 până la 127 împreună. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 128. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 129. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Amendamentul 139. Vot deschis. Ați votat? Votul este închis. 23 pentru, 18 împotrivă, o abținere se adoptă. 130 și 131 împreună. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. 130 și 131. Votul e deschis. Ați votat? Votul e închis. 20 pentru, 19 împotrivă, o abținere se adoptă. Se adoptă amândouă. 40 e caduc, 132 e caduc. Am ajuns la 133. Vot pe părți. Prima parte, which it is authorized to disclose. A doua parte, aceleași cuvinte, which is authorized to disclose ca de oricum, deoarece am adoptat amendamentele 130 și 131. Votăm doar prima parte. Deci, pe prima parte, de la 133, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 136 adăugire, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 137 de de adăugire pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 41. Raportorul pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 138. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 139. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 42. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 140 și 141 sunt identice. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 e caduc. Urmează 142. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 45. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 146. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Urmează 143 și 144 împreună ca adăugire. Pentru. Împotriva. Abțineri. Haideți să verificăm. Deci amendamentele 143 și 144 împreună. Vot deschis. S-a votat. Votul e închis. 20 pentru, 21 împotrivă, o abținere se resping. 145 tot ca adăugire. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 147. Pentru? Nu, nu. 147 e caduc. Nu, 47 este caduc. Nu e trasă bine liniuța. Deci votăm amendamentul 147. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Deci 47 este caduc. Oricum s-ar fi retras. 148. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 149. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 150, domnul Marinescu. Poate că aici reușește ceva. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Luăm 48 până la 52 împreună pentru că este vorba de același uh, lucru. Raportarea de incidente. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 53. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 54. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 151. Vot pe părți. 3 părți. Prima parte. EU Airlines, a doua parte, Making it possible before takeoff, partea a treia, as well as the list of any dangerous, etc. Prima parte, pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Partea a treia. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. O 152. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 153. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 154. Ba nu, dacă vreți verificăm 153. Haideți să verificăm 153 amendamentul domnului Van Dalen. Vote is open. Votul este deschis. A votat toată lumea, votul este închis. V-am spus eu. 22 uh, pentru 19 împotrivă se adoptă. 55 acum. Unul lingvistic. 56. Da, doamnă Duver. Înainte să votăm amendamentul 56, aș dori să reamintesc unor grupuri că acest amendament solicită uh, unei uh, persoane de contact în caz de accident uh, să fie aprobată și susținută de Biroul European de Protecție a Datelor ca și garanție necesară pentru protecția datelor cu caracter personal. Mulțumesc! Am primit o explicație din partea doamnei raportor, amendamentul 56. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 156. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Este respins. 57 a fost retras. 157 urmează pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. 157, vă rog, al doamnei Alvarez. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. 19 pentru 22 împotrivă uh, este respins. 157 următorul, 58 uh, este pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 58. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul oral 3 uh, la 161 al domnului Marinescu. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 160. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 59, cea de-a doua parte, pentru că prima parte devine caducă datorită lui 160, deci cea de-a doua parte, This Emergency Plan shall in a Member State. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. O 162, o adăugire. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. 163 devine caduc. 60 a raportorului. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 61. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 62, 63, 64, 65 în bloc dacă vă convine. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 164 până la 167 în bloc, doamnă de Vera. Putem, nu? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 168. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 170 al domnului uh, Marinescu. Bănuiesc că, aici vi se va termina norocul, domnule Marinescu. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Este respins. 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 68. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Prima parte a lui 69 a devenit caducă. Votăm doar cea de-a doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că este respins, însă verificăm. Cea de-a doua parte a lui 69, votul este deschis. Cea de-a doua parte, pentru că prima parte a devenit caducă, votăm doar partea a doua. A votat toată lumea? Votul este închis. 8 pentru 32 împotrivă este respins. Doar vreo trei eh, persoane au votat. 70 uh, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 3 devine caduc. 71. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 72 devine caduc. 73. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 4 devine caduc, 74 devine caduc, 75 urmează. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm 74, vă rog, că votul este deschis. Toată lumea a votat, votul este închis. 18 pentru, 24 împotrivă, vot este respins. 5 al raportorului, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6. șase, șaptezeci și șase și șapte uh, împreună. Doamna raportor, de acord? Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 78 devine caduc, 77 ca adăugire, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 77 ca adăugire. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. 21 pentru, 20 împotrivă, se adoptă. Prima parte a lui 79 devine caducă, cea de-a doua parte votată ca și adăugire. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 80. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 81. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 82. Vot pe părți. Prima parte până la Sources of Information. Cea de-a doua parte. Restul. Cine este pentru prima parte? Împotrivă abțineri se adoptă. Cea de-a doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm cea de-a doua parte a lui 82. Votul este deschis. A votat toată lumea, incluzând uh, pe toți cei din grupul verzilor. Grupul, uh, votul este acum închis. 21 pentru 21 împotrivă este respins. 12. Ehm, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 83. Acum cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 13 mm, a fost retras. 84. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și vot final acum. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. 41 pentru, nimeni împotrivă, o abținere. Se adoptă. Felicitări, doamnă de Veirac. Mai avem și uh, rezoluția legislativă. Deschidem votul în legătură cu aceasta. A votat toată lumea. Votul este închis. Același rezultat, 39 uh, voturi pentru, niciun vot împotrivă, o abținere pentru votul legislativ. Deci, uh, din nou, felicitări, doamnă de Verac. Aveți cuvântul. Domnule președinte, știu că există și alte voturi, însă uh, la ora 11.30 minute este prevăzut un dialog tripartit în legătură cu acest raport, așadar aș dori să vă solicit în mod oficial un mandat din partea Comisiei Tran pentru ca uh, eu și raportorii din umbră să putem negocia cu președinția Consiliului pe baza uh, a ceea ce tocmai am adoptat în această uh, dimineață și dacă ajungem la un acord, uh, voi reveni în uh, fața dumneavoastră pe 22 iunie pentru a vă împărtăși rezultatele negocierilor și pentru a valida de către Comisie rezultatul acestor negocieri. Mulțumesc! Da, cred că nu este nicio problemă în acest sens, doamnă de că Aveți mandatul comisiei, aveți poziția comisiei, aveți votul comisiei, așadar dumneavoastră și raportorii din umbră puteți negocia pe această bază cu Consiliul. Următorul punct este uh, raportul domnului Groș. Mi se schimbă asistentul. Suntem gata. Primul vot în bloc, de la 1 la 6, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Următorul punct este compromisul 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 16. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Următorul este 64. Trebuie să aveți răbdare. 64 al domnului Vandalen, Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm 64 al domnului Van Dalen. Cred că se adoptă, dar verificăm. 64, votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. 18 pentru, 21 împotrivă, deci respins. 66 este următorul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 70 e următorul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm 70, vă rog. 70, votul este deschis. A votat toată lumea. ALDE are un vot în plus. E bine. Acum votul este închis. 21 pentru, 19 împotrivă se adoptă. Ajungem la compromisul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 15. Uh, Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 83 al doamnei Lichtenberger. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Este respins. 90. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 87. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 95. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 99. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, este respins. 97. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Haideți să verificăm. 97, vă rog. Votul este deschis pentru amendamentul 97. A votat toată lumea. Votul este închis. 17 pentru, 23 împotrivă, se respinge. 98. Al domnului Albertini. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Este respins. 100. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Haideți să verificăm 100, vă rog, al uh, lui Fidanza. Votul este deschis. La 100. A votat toată lumea? Votul este închis. 15 pentru, 26 împotrivă, este respins. 102. Cine este pentru? 102 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 110 urmează al doamnei Henis Plașar. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. 110, vă rog. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. 19 pentru, 21 împotrivă, este respins. Compromisul 18, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 19, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 20, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 129. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Este respins. 130. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 130, vă rog. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. 70 pentru, 23 împotrivă, este respins. 138 este următorul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Este respins. 139. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm. 139, vă rog, votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. 21 pentru, 19 împotrivă, se adoptă 140 al domnului Vandal. În Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Este respins. Compromisul 21 cu un amendament oral al domnului El Cadraui. Cred că domnul Cadraui ar trebui să-și prezinte amendamentul sau cumva trebuie să mă exprim eu uh, imediat pentru că eu mă opun acestui amendament. Asta vreau să spun, domnule președinte. Uh, Um, ieri am solicitat uh, un vot pe părți pentru unul dintre compromisuri. Ni s-a spus că nu este posibil pentru că vis-a-vis -vis de un compromis nu putem să facem acest lucru. Uh, trebuie să existe un acord uh, cu toți colegii. Există aici un amendament oral la compromis și pe noi ne preocupă cupă acest lucru și nu, nu am fost întrebați în mod direct în legătură cu acest amendament oral. Așadar, aș dori să nu votăm acest amendament oral. Matiu are cuvântul. Sunt uh, de acord cu această interpretare și încerc să tratez compromisurile ca un tot unitar. Însă avem un amendament oral pe care l-am acceptat din partea lui Said, deci trebuie să acceptăm și votul separat. Așa mi se pare corect. Well, the quite... Procedura este foarte clară. Dacă există o obiecție la un amendament oral, amendamentul oral nu poate fi supus la vot. Așadar, dacă există o obiecție formală, amendamentul oral nu poate fi supus la vot. Putem să clarificăm astfel uh, întrebarea legată de procedură spunând că amendamentul oral și split vote, deși vot pe părți, întrebând dacă poate fi acceptat totul într-una. Am discutat uh, cu uh, raportorul nostru din uh, umbră și dacă domnul Cadraui consideră că putem vorbi despre o adăugire, atunci în acel moment aș fi de acord. Said, ai cuvântul. Am prezentat uh, acest amendament uh, pentru că formularea așa cum e ea, cu amendamentul oral, este mai coerentă cu poziția pe care uh, am uh, adoptat-o. O combinație a celor două nu ar fi de acceptat pentru mine. Prin urmare, propun să retrag amendamentul meu oral uh, dacă nu, cumva îmi spuneți că sunteți de acord cu acest amendament și putem să îl integrăm în propunerea de compromis așa cum a fost ea redactată de către raportorul nostru. Marea parte a preocupărilor noastre oricum sunt acoperite. Așadar, propun să votăm compromisul așa cum este și poate că anumiți eurodeputați nu ar putea uh, adopta formula uh, grupului nostru, dar până la urmă aceasta este poziția liberalilor. Oricum, am uh, tatonat terenul. Deci, situația este următoare. Avem un amendament de compromis dacă există un amendament oral, acestea pot fi înaintate numai cu acordul comisiei. Dacă există obiecții referitoare la amendamentul oral, acestea nu pot fi înaintate. De aceea vă întreb, grupul liberal, aveți obiecții față de acest amendament oral? Dacă da, atunci amendamentul oral nu poate fi înaintat și votăm doar uh, compromisul 21 în forma lui actuală. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? să adoptăm și, sigur, la plenare se va vota din nou altfel extăruște amendarea acestuia. 149. Ok, as one vote. Those in favor? Bun, 141. 149. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Este tratat drept unul singur pentru că am căzut de acord asupra compromisului 21. Și trecem acum la 150. Cine este pentru? 150. Împotrivă. Abțineri. Verificăm prin vot electronic amendamentul 150. Votul este deschis. 150. A votat toată lumea, votul este închis. Se respinge 20 la 20. 153 vot pe părți. Prima parte, uniformly, a doua parte, in all EU member states. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. A doua parte, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul nu, 154. Amendamentul doamnei Hannes Splashard și a doamnei Van Dalen. 154. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 156. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 164. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. Votul este deschis. 164. A votat toată lumea. Votul este închis. 26 pentru, 14 împotrivă, se adoptă. 165 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 168 pentru, Împotrivă. Abțineri. să respinge. 172 urmează. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic 172, votul este deschis. A votat toată lumea, votul este închis. 15 pentru 25 împotrivă să respinge. 179 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 180 a fost retras. Compromisul 24 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 183 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic 183. Votul este deschis cu privire la amendamentul 183. A votat toată lumea? Votul e închis. 20 pentru, 20 împotrivă, se respinge. Urmează compromisul 25. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 189. Este o adăugire. Pentru. Împotrivă. obțineri. Putem verifica electronic, vă rog. Cred că se adoptă, dar verificăm 189. Votul este deschis. A votat toată lumea, votul este închis. 20 pentru, 18 împotrivă, o abținere, într-adevăr, se adoptă. 196. Domnul Van Dalen. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Să respinge. 197. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. Amendamentul 197. Votul este deschis. Este amendamentul domnului Vlasac. Votul este închis, dacă a votat toată lumea. Părea un vot mai strâns, 27 împotrivă, 12 pentru, nicio abținere, se respinge. Compromisul 26, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 209. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri să adoptă. 211. Pentru. Împotrivă. Abțineri să adoptă. 212 al domnului Marinescu. Pentru. Împotrivă. Abțineri să adoptă. Compromisul 27 urmează acum. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 226 al doamnei Hennis Blashard. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 227 al domnului Van Dalen. Pentru. Împotrivă abținerii. să respingem. 245 este următorul amendament pe care îl votăm. 244 a fost retras, deci 245 al domnului Fleckenstein. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, să respingem. 246 al domnului Runner. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 247 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 248 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 249. Acesta va fi plasat la 11A. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. să adoptăm 254. Separat uh, pentru 14 ani. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. să resp- Verificăm electronic 245. 254. Votul este deschis. A votat toată lumea, votul este închis. Se respinge 17 la 21. 256, prima parte, da, a devenit caducă, pentru că compromisul 29 a fost adoptat, însă vom vota asupra celei de-a doua părți, de la 256. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 260. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 261. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Să respingem. Verificăm la 261. Ok, vot electronic, votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă într-adevăr 20 pentru, 18 împotrivă. 262 al domneții Cău, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 264 și 265 sunt identice. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 266. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 267 este un amendament oral din partea doamnei Wortman Cole. Există vreo obiecție la acest amendament oral? Nu, deci votăm cu amendamentul oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 270 urmează acum. Pentru. Împotrivă. Abțineri. să respinge. 268 devine caduc. Este un amendament de natură lingvistică. Compromisul 30. Pentru. Împotrivă. Abțineri. să adoptă. Compromisul 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 278. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm electronic amendamentul 278. Nu prea votează lumea. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. 15 pentru, 24 împotrivă, se respinge. 279, amendamentul domnului Van Dalen. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 280 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 32. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 33. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 295. Ca adăugire. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge, dar vom verifica electronic. 295. Votul este deschis. A votat toată lumea, votul este închis. 17 pentru, 22 împotrivă, se respinge. 299 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 300. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic la amendamentul 300. Votul este deschis. A votat toată lumea, votul este închis. 19 la 19 se respinge. 303. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Să respingem. 304. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Să respingem. 305. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 307. Pentru. Împotrivă. Abțineri. să respinge. 312. Pentru. Împotrivă. Abțineri. să respinge. 311. Pentru. Împotrivă. Abțineri. să respinge. 315. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. să respinge. 314. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 327. Paragraful 20. 2a. 327. Al doamnei Grisbeck. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 330. Al doamnei Lichtenberger. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. doi al doamnei Țicău. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 333. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 334. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Să respinge. 338 al, domnului, al domnului El Cadroi. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 339 devine caduc în acest caz. 343 acum. Pentru amendamentul 343, împotrivă, abțineri se respinge. 344 pentru, împotrivă, abțineri. Putem, vă rog să verificăm, cred că se respinge, dar vom verifica prin vot electronic. Votul este deschis. A votat toată lumea, votul este închis. 15 pentru, 25 împotrivă, se respinge. 345 pentru. Împotrivă. Abțineri să respingem. 348 și 349 sunt identice pentru împotrivă abțineri se adoptă. 347 al domnului Marinescu pentru împotrivă abțineri se adoptă. 355 pentru împotrivă Abțineri. Se adoptă. 358 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 359 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 368 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 316 al domnului Vlasac pentru împotrivă abțineri se respinge. 369 pentru împotrivă abțineri se respinge. 371 pentru împotrivă abțineri se respinge. 372 și 373 sunt identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromise 1. Let me just find that. Compromisul numărul 1, dacă îmi dați voi să-l găsesc. Compromisul 1. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8 și 9 sunt identice. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 26. Al domnului Ferber. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 7. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Patruzeci și opt al domnului Henis Plașart. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 51. Pentru? Împotrivă? Haideți să verificăm. 51 al doamnei Gurmai. Deci, considerentul ca amendament 51. Vot deschis. Vot e închis. 18 pentru, 20 împotrivă, se respinge. 52. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Bun. Ajungem la avize. Avem avizul pentru Envy, paragraful 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se, se adoptă. Envy 7. Alineatul 7, deci. Ba nu, mi se atrage atenția, 5 e mai întâi, ca o adăugire la 1. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Envi 7 cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Alineatul 12. Acesta urmează, da? Avem două părți. Prima parte, Recognizes Emission Reduction System, a doua parte, REST. Prima parte, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Partea a doua, pentru. Împotrivă? Abțineri. Se respinge. NV 15. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri. Se respinge. Urmează avizul pentru ITRE 8. Cine e pentru? ITRE aliniatul 8. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Urmează 16, tot pentru ITRE. Pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. ITRE 19 Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Urmează avizul pentru regii. Vot pe părți. Prima parte, Highlight Sustainable Transport Mix și a doua parte, restul. Deci, pentru prima parte, regii 7. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Partea a doua, pentru, Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm votul pentru partea a doua. Votul este deschis. S-a votat, votul e închis. Avem 24 pentru, 16 împotrivă, deci se adoptă. Regii 9, tot două părți. Prima parte, Stresses the Archipelago Regions și a doua parte, restul. Deci cine pentru regiunile arhipelagurilor? Cine e împotrivă? Abțineri. Din păcate, regiunile acestea au fost înfrânte, se respinge. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și avem regii 10, vot pe părți din nou, prima parte, fără cuvintele and identify these airports. Partea a doua este caducă dacă prima parte e respinsă. Deci cine e pentru prima parte? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Așa că votăm și pentru a doua parte. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Votul final. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Ia uite, 40 de voturi exprimate, 40 pentru, nici un vot împotrivă, nici o abținere. Se adoptă, felicitări! Dar nu plecați, nu părăsiți sala, pentru că mai avem încă multe de votat. Urmează domnul Alcadraui. Da, ni se schimbe oamenii aici la prezidiu. Herr präsident! das zwei Sekunden Verschnaufpause für alle, aber vielleicht um allen Kollegen zu danken, denn äh, fast vierhundert Amendments auf den Punkt so zu bringen. Zu Aș vrea să le mulțumesc uh, colegilor pentru amendamentele înaintate. Am lucrat foarte bine cu toate grupurile parlamentare și doresc să le mulțumesc și tuturor colaboratorilor din grupurile parlamentare, um, asistenților, um, deputaților și celor din staff, pentru că cred că a fost o activitate destul de dificilă pe care am dus-o la bun sfârșit. Vă mulțumesc tuturor! Thank you, Matthew. Mulțumesc, Matthew. Acest lucru este valabil pentru toate rapoartele pe care le-am votat astăzi, pentru că toate au fost complicate în felul lor. Bun, trecem mai departe la raportul domnului Alcadraui. Suntem gata? Da? Alcadrau și Simpson, suntem gata de acțiune. Suntem în prelungiri. Dar aici se câștigă sau se pierd medaliile de aur. Haideți. Amendamentul 10 al doamnei Țicău. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 3. Pentru. Împotrivă? abțineri, se adoptă. 11 este caduc, 12 al domnei Țicău poate fi combinat cu amendamentul 3 sau 11. Deci 12 combinat cu 3 sau 11. Pentru. Împotrivă. Împotrivă. Respins. 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 16. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 17. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 4 este caduc. 18, tot al doamnei Țicău, avem un amendament oral care va fi votat ca un articol separat.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 Votul final. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Domnul Alcadrau încearcă să legaleze pe domnul Groș. Avem 39 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere. Felicitări, domnul Alcadraui. Următorul raport. Este vorba despre raportul privind punerea în aplicare a primului pachet feroviar. Okay. Can I just remind members... Doresc să amintesc membrilor că, așa cum am spus și ieri, ne trebuie două amendamente orale la alineatele 1 și 2, care adaugă Bulgaria la lista țărilor contraveniente și modifică numărul de 21 în 22. Deci presupun că sunteți cu toții de acord cu aceste amendamente orale să fie introduse, da? Mulțumesc. Bun. Trebuie să formalizăm aceste lucruri. Începem cu alineatul 1, 21 până la 22. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 2. Amendamentul german care adaugă Bulgaria, amendamentul președintelui care adaugă Bulgaria, se adoptă. Urmează al domnului Marinescu, numărul 5, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6. Al domnului Alcadraui, din nou, amendamentele 21 și 22 sunt modificate. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 și 22. 7 e caduc. Avem alineatul 4, aline... amendament oral adus de președinte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 8. Al domnului Bach. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 10 și 11 sunt identice. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 12. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 13. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 14. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 15. Pentru? Împotrivă? Abțineri. Se respinge. 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 20 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 22 este vot pe părți, două părți. Prima parte, regrets at the level of investment, până la several cases. A doua parte, urges member states to, până la adequately maintained. Deci prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23. Doamna Țicău, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 24. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 25. Pentru, Michael, 25 abgestimmt wird, dann heißt es nicht, dass 26 că 25 se votează, asta nu înseamnă că 26 devine caduc, pentru că transparența și um, explicația nu se regăsesc în amendamentul domnului Kuhn. Take that when we come to it, Michael. Am reținut, ne ocupăm de el când ajungem acolo. Nu vrem să decidem înainte. Deci 25 al domnului Kuhn, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum putem să votăm în sfârșit și 26, Michael, pentru, împotrivă, abțineri. Același rezultat, din păcate, se respinge. 27. Domnul Cun. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 29 și 30 sunt identice. Cine e pentru? Pen împotrivă. Abțineri. Se respinge. 31. Haideți să verificăm 29 și 30 atunci. Vot deschis. S-a votat. Votul e închis. 19 pentru, 22 împotriva, deci se respinge. 31 al domnului Al-Kadraui. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul A. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 33. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 38 urmează. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 39. Al domnului Zile. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. unu pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Patruzeci doi pentru, împotrivă, haideți să verificăm. Patruzeci doi. Votul e deschis. Votul este închis. 21 pentru, 20 împotrivă. Se adoptă. 45 urmează. Al domnului Groș. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 46. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. 46. Al doamnei Țicău. For, al 47. Vot deschis. S-a votat. Vot închis. 18 pentru, 22 împotrivă, se respinge. Considerentul A, amendament 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 4 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Votul final. Votul e deschis. S-a votat, votul este închis. 38 pentru, nimeni nu s-a împotrivit, două abțineri, deci se adoptă. Mulțumim foarte mult toată lumea. attend to the texts. Mrs. Jensen is there, and the acting director, Monsieur Paquet, is also there. Mrs. Jensen, I'm just... Doamna Jensen urmează, dar o să luăm o pauză de 5 minute dacă nu vă supărați. Așadar, dragi colegi, haideți să revenim în sală la 11.45 pentru ascultarea raportului doamnei Jensen. Să nu dispăreți cu toții, vă dau doar o pauză scurtă de 5 minute. Okay, colleagues, can we... Dragi colegi, haideți să ne așezăm și să reîncepem. Urmează doamna Jensen. Ines, te rog. E vorba despre prezentarea proiectului de raport în legătură cu sisteme de transport inteligente. Am uh, luat o pauză de 5 de minute. Știm că domnul raportor a fost aici pe toată durata voturilor. Mulțumim că ne-ați permis această pauză de 5 minute și aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să spun că admir disciplina cu care ați procedat la vot, pentru că ele s-au terminat la timp pentru pauza de 5 minute, așa că ați meritat-o. Vă voi prezenta acum uh, recomandarea pentru votul final uh, privind uh, sistemele de transport inteligente și legislația din domeniu. Colegii mei își vor aduce aminte că întreaga idee din spatele acestei legi era să oferim posibilitatea elaborării de specificații și standarde în domeniul sistemelor de transport uh, inteligente pentru transportul rutier, pentru a promova utilizarea acestor uh, sisteme. Și cei care lucrau în domeniu au înțeles că ceva trebuie făcut pentru că piața nu uh, rezolva aceste probleme singură, nu crea um, posibilități pentru o utilizare mai intensă a acestor sisteme. Ele ne-ar putea aduce un transport mai eficient uh, și, de asemenea, uh, un transport mai uh, ecologic. Ceea ce am încercat în Parlament atunci când Comisia și-a prezentat pachetul în legătură cu acest subiect, care conținea un plan de acțiune pe de o parte cu diverse acțiuni și pe de altă parte o sugestie uh, pentru legislație, oferind posibilitatea ca Comisia să uh, lucreze pentru specificații și uh, standarde, e bine, în această situație, am uh, spus că acestea ar trebui să fie legate de planurile de acțiune. Adică nu ofeream uh, Comisiei posibilitatea să elaboreze standarde în legătură cu orice subiect din acest domeniu. După votul din primă lectură, care a venit înainte de alegeri, am confirmat uh, acest vot după alegeri și au existat uh, de atunci negocieri uh, extinse cu uh, președinția suedeză, care a făcut o treabă extraordinară încercând să convingă Consiliul că avem nevoie de legislație în acest domeniu. Statele membre nu doreau legi aici, uh, și erau preocupate de uh, costuri care, de fapt, sunt mici în comparație cu uh, alte uh, investiții în infrastructură din acest domeniu și din alte domenii. Însă am reușit să ajungem la un acord și acest acord se leagă de drumul pe care ni l-am stabilit ca și Parlament. Există patru domenii prioritare Și uh, din partea Parlamentului s-a stabilit patru măsuri specifice uh, privind uh, colectarea datelor, informațiile de transport și privind problema parcărilor sigure. Până la urmă, de fapt, am ajuns la șase măsuri, dar vorbim despre aceleași sugestii ca și cele prezentate de Parlament. Marea diferență între Consiliu și Parlament se lega de utilizare. Consiliul nu dorea o um, utilizare automată uh, a specificațiilor și standardelor care urmau să fie elaborate de către uh, Comisie. Și um, am decis că um, într-o perioadă de 12 luni, după luarea unei decizii în legătură cu o specificație sau un standard, uh, în codecizie ar trebui să vedem cum trebuie să le folosim. am găsit uh, o soluție la această uh, problemă a utilizării, poate nu cea mai bună, însă oricum o soluție. Standardele făcute vor fi folosite în mod evident și ar trebui să spun că ultima problemă care ne-a confruntat a fost uh, că tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare după ce noi ne-am pus de acord și brusc n-a mai trebuit să vorbim despre comitologie, ci de actele uh, delegate. Și ce s-a întâmplat cu acest dosar? bine, acesta a fost uh, unul dintre cele două uh, Uh, unul care se referea uh, la uh, transportul animalelor de companie și celălalt acesta, care au reprezentat proiecte pilot în legătură cu actele delegate. Așadar, am intrat într-o dispută instituțională în legătură cu modul în care trebuia interpretată legislația privind actele delegate. Aici ne aflăm acum, avem o soluție care cred eu că e bună și aș recomanda acestei uh, comisii și plenarei să votăm uh, pentru, astfel încât putem continua procesul. Aș dori să mai menționez încă un uh, lucru în special pentru Vers, pentru că vă aduceți aminte că domnul Custacea nu a uh, mai fost uh, uh, printre noi din partea verzilor. Dânsul s-a axat pe faptul că aceste sisteme nu sunt, de fapt, inteligente și a înaintat un amendament în acest sens, care a fost adoptat în comisie și în plenară. Consiliul l-a luat în considerare, a trecut și de serviciile juridice, a trecut până și de serviciile lingvistice. Așadar, puteți să spuneți domnului uh, Custaci că în uh, legislația europeană apare faptul că sistemele de transport inteligente nu sunt, de fapt, inteligente. Mulțumesc. Mulțumim. Uneori uh, lucrurile pot să ajungă chiar în miezul problemei cât privește aspectele politice. Mulțumim oricum pentru această prezentare și repet ceea ce spuneam anterior doamnei Jensen. Uh, și um, raportorilor din umbră și anume că îi felicităm pentru activitatea excelentă în legătură cu acest raport și pentru modul în care au uh, rezolvat lucrurile când uh, am uh, văzut, am întrezărit linia finală a cursei, uh, brusc s-au schimbat uh, procedurile și am uh, început să vorbim despre actele delegate. Cred că colegii noștri din Comisia pentru Mediu au avut la fel probleme când a venit vorba despre pașapoartele pentru animalele de companie însă recunosc într-adevăr că ați depus foarte mult efort în legătură cu acest raport, dumneavoastră și raportorii din umbră, pentru a ajunge exact unde ne aflăm în acest moment. Așadar, repet uh, uh, felicitările și recunoștința mea dumneavoastră. Uh, domnul Coc, din partea PPE, are cuvântul. Mulțumesc, nu este mult de completat. Pot să subliniez și încă o dată ceea ce a explicat că se poate declara doamna Jensen și eu voi recomanda grupului nostru parlamentar să fie de acord cu totul. Vă mulțumesc. Thank you, Mrs. Doamna Țicău are cuvântul de la S și D. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau și eu să o felicit pe doamna Jensen. Uh, a fost într-adevăr o muncă susținută. Uh, recomand și eu adoptarea primei poziții, a primei lecturi a Consiliului. Într-adevăr, nu a fost ușor față de dorința noastră inițială de a avea o dezvoltare, o implementare automată și o politică europeană în domeniu nu a fost posibil să avem o implementare automată dar avem un cadru european cred că este cel mai bun compromis la care se putea ajunge uh, consiliul a cedat destul de mult uh, i cred că a fost importantă scrisoarea pe care uh, echipa de negociere a parlamentului a trimis o consiliului. încă o dată felicitări doamna jensen cred că este un pas important avem i un plan de aciune pentru Uh, dezvoltarea sistemelor inteligente de transport uh, și cred că suntem abia la începutul unui lung drum interesant uh, și cu siguranță vom avea noi dezbateri destul de curând pe acest subiect. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Țicău. Doamna Lichtenberg, din partea verzilor, are cuvântul. Mulțumesc pentru această raportare. Îi voi transmite totul domnului Costacea am fost uh, de acord că inteligența este un um, epitet care trebuie să meargă către esență și nu către obiecte. Vreau să amintesc că există două studii care au dovedit că foarte multă siguranță tehnică duce la descreșterea atenției și la o creștere a accidentelor decât se întâmpla înainte să existe această tehnicitate în domeniul siguranței. Deci trebuie să ținem cont și de acest lucru când vorbim despre aspectele respective. Din nou apare întrebarea legată de actele delegate și acest lucru este un aspect relevant pentru că modul în care abordăm în prezent aceste chestiuni uh, ne va orienta pe viitor discuțiile. Deci, uh, cei care negociază în prezent aceste lucruri trebuie să protejeze drepturile Parlamentului cu mare atenție, pentru că Consiliul dorește să ne înfrâneze în această direcție. De aceea înțeleg foarte clar modul în care s-a procedat și am oarecare rezerve în ceea ce privește conținuturile. Cred că mai poate fi optimizat. Exagerările trebuie eliminate, de aceea mă bucur că nu vorbim aici despre o transpunere automată. Lichtenberger. Mulțumesc, doamna Lichtenberger. Din partea comisiei, uh, domnul Pachei are cuvântul. Mulțumesc mult, uh, domnule președinte. Mulțumim, uh, doamne Jensen, pentru recomandări care sunt binevenite. Activitatea în legătură cu sisteme inteligente de transport și cu planul de acțiune este în continuă desfășurare și avem nevoie de acest plan de acțiune pentru a trece într-o nouă eră a uh, utilizării acestor sisteme. Deci, încă o dată, mulțumim doamne Jensen și acestei comisii pentru progresele la care s-a ajuns în ultimele luni. Mulțumim! Uh, mulțumim, domnule președinte, mulțumim că ați fost uh, prezenți uh, mai devreme ca să putem să discutăm acest raport. Vă mulțumim foarte mult pentru acest lucru mai doriți să adăugați ceva? Ar trebui să avem un termen uh, pentru înaintarea de amendamente, așa spune regula, însă uh, sunt deschis la un acord uh, din partea membrilor că nu vom înainta amendamente, cu alte cuvinte putem să continuăm pe 22 iunie, însă termenul pentru înaintarea amendamentelor este 3 iunie și votul în Comisia pentru Transport 21 iunie pentru un vot în plenara din iulie. A trebuit să anunț formal toate astea. Însă sper că nu vor exista amendamente și pur și simplu uh, vom merge pe acordul dumneavoastră. Vă mulțumesc tuturor încă o dată. Mulțumesc mult! Am avut o sesiune de dimineață lungă, am ajuns la finalul ei, asta înseamnă că ne reîntoarcem